discursul inițial, domnule președinte, dar haideți să ne asigurăm că aceste principii se aplică în Europa, nu numai în alte state din lume. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumim grupurilor politice pentru că au luat cuvântul, mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră, mulțumim și domnului comisar Füle pentru intervenția în numele Comisiei Europene. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem la următorul. Este vorba de o recomandare pentru a doua lectură, raportul Catrin Stiller, condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție. Aș dori în primul rând să dau cuvântul doamnei raportor. Doamnei Stiller, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimați colegi. Este o bună ocazie să începem noul an cu acest subiect și cu votul de mâine pe marginea unui raport care a început să fie elaborat sub președinția belgiană. Doresc de la bun început să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibil uh, realizarea acestui document pentru activitatea laborioasă desfășurată în legătură cu această realitate complicată. Doresc să mulțumesc și secretariatului IMCO și președinției belgiene, domnul Van Tessen și domnul Hayek, pentru activitatea plină de abnegație. După cum am spus în raportul meu, l-am parafrazat pe poetul Robert Frost, care spunea uh, că este important să uh, ne gândim cum putem completa piața unică. După cum a spus și Mario Monti în raportul său privind piața unică, uh, Europa se află încă într-o etapă de construcție a pieței, ceea ce impune eliminarea barierelor din calea activității transfrontaliere, renunțarea la restricțiile de ordin administrativ și tehnic și depășirea rezistenței la nivelul întreprinderilor. În felul acesta noi dorim ca piața unică să devină mai eficientă, să avem un sistem mai clar, mai transparent, astfel încât produsele plasate pe piață să aibă o calitate mai ridicată. În prezent, Industria se uh, află confruntată cu provocări industriale uh, privind uh, fenomenele de globalizare, dar inclusiv cu criza care a început în 2008. În clipa de față, în Uniunea Europeană se fac eforturi pentru refacere economică. Nu trebuie să uităm ce importanță are sectorul construcțiilor în această fază, pentru că 26 de milioane de lucrători există în acest sector. Asta înseamnă că milioane, 36 de milioane de cetățeni de fapt depind direct de acest sector este de asemenea unul din sectoarele în care pericolele la locul de muncă sunt foarte mari. Pentru că se pare că un lucrător din 5.000 suferă un accident fatal pe parcursul vieții sale active în acest sector. De aceea trebuie să ținem seama de uh, faptul că uh, trebuie să existe o protecție la locul de muncă și în raportul nostru trebuie să avem în vedere aceste probleme. Este important să ajungem ca atare la un acord în ce privește standardizarea produselor din domeniul construcției și crearea unor condiții de muncă standardizate. Este important să fie analizate condițiile de muncă în acest domeniu pentru că munca în acest sector este interconectată în multe aspecte. Trebuie să fie făcute analize ale produselor fabricate în acest domeniu și să fie urmărite pe termen lung. Am dorit să uh, comentăm puțin și în legătură cu situația întreprinderilor mici pentru că trebuie să existe posibilitatea de cooperare și pentru întreprinderile mai mici ca ele să poată să-și plaseze produsele pe piață. Să le creăm spațiu pe piață, pentru că ele vor putea să sporească potențialul economic. Iar în ce privește transparența, eu cred că trebuie să facem progrese în legătură cu organismele care sunt uh, autorizate să standardizeze produsele. Trebuie să existe condiții speciale pentru aceste organisme să acționeze. În Uniunea Europeană trebuie să existe de asemenea mai multe reglementări în acest domeniu. Trebuie să existe norme mai clare, pentru că um, altfel este foarte greu să le aplici. Deci această nevoie de transparență trebuie să fie în preocuparea noastră. Reglementările care urmează să fie aplicate în următoarele 24 de luni în statele membre pot să ducă la o îmbunătățire a activității în sectorul construcțiilor. Mulțumesc. Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei, aveți cuvântul. De. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mai întâi doresc să mulțumesc domnului președinte care ne face onoarea să conducă dezbaterea în legătură cu un subiect atât de important pentru politica industrială pe piața internă și doresc de asemenea să mulțumesc uh, doamnei Stiller, raportor, care a aprofundat uh, acest uh, capitol și care a făcut eforturi pentru a se ajunge la un acord în a doua lectură. Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră președintelui și președintelui uh, Comisiei pentru Piața Internă, domnul Harbour. Eforturile dumneavoastră tuturor au fost determinante pentru ca negocierile dintre instituții pe acest dosar să fie înclunate cu succes, având în vedere aspectele foarte tehnice ale acestui dosar. Acordul din a doua lectură între Parlament și Consiliu, dincolo de aspectele tehnice, consideră că este, după rea Comisiei, un dosar foarte important. Produsele de construcții și acordul în legătură cu aceste produse reprezintă un pas înainte foarte important pentru întregul sector european al construcțiilor. Acest sector reprezintă 3% din PIB-ul european și, și, 3 la, și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 6 acest sector reprezintă 6,2% din PIB și 7,5% din locurile de muncă. Astfel, sectorul construcțiilor reprezintă 10% din economia europeană, așa cum a spus în intervenția sa și doamna raportor. Dincolo de adoptarea regulamentului pentru produsele uh, pentru construcții, s-a făcut un pas înainte în ceea ce privește simplificarea și mai și consolidarea pieței interne pentru produselor pentru construcții a fost primul caz de aplicare practică a principiilor din Small Business Act. În interesul întreprinderilor europene, mai ales celor mai mici, pentru că acest uh, act legislativ le va oferi um, instrumentele necesare pentru a se putea achita de obligațiile lor. Sunt uh, mulțumit de acest rezultat, mai ales pentru soluțiile, în ceea ce privește soluțiile aduse la chestiuni considerate mai complicate. În primul rând, chestiunea legată de substanțele periculoase. Comisia va pregăti un raport în legătură cu acest aspect important și va informa Parlamentul, va face eventual uh, propuneri ulterioare de legislație. În al doilea rând, în ceea ce privește regimul special prevăzut pentru întreprinderile mici, considerate foarte importante, având în vedere principiile din Small Business Act, și se menține posibilitatea, menține, um, posibilitatea unor proceduri simplificate pentru întreprinderile mici, micro-întreprinderi. În fine, se recunoaște în text necesitatea de a reduce obligațiile administrative și cele legate de teste, se introduc proceduri simplificate pentru marcajul CE și se menține facultativ folosirea evaluărilor tehnice europene. Dar, așa cum s-a spus în declarația Comisiei în legătură cu poziția Consiliului din prima lectură, va trebui să verificăm că aceste poziții alese vor fi cu adevărat cele mai bune pentru a răspunde necesităților reale. Trebuie să evităm să supunem întreprinderile mai ales cele mai mici dintre acestea, unor obligații administrative nejustificate sau care nu sunt necesare. Este intenția noastră să monitorizăm în mod atent aceste procese și să transmitem concluziile noastre Parlamentului European și Consiliului după 5 ani de la intrarea în vigoare al acestui regulament. Doresc să, manifest, să Declar de asemenea că Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European și, bineînțeles, cu Consiliul în ceea ce privește aplicarea acestui regulament și în acest scop am cerut serviciilor mele cărora le mulțumesc pentru contribuția pe care și-au adus-o la activitatea legislativă a Comisiei să pregătească o foaie de drum pentru implementarea acestui act legislativ și vă voi trimite această foaie de drum cât mai repede. Aici sunt incluse și aspecte de comitologie. Parlamentul este un partener foarte important al Comisiei și doresc să vă asigur că doresc să colaborez foarte strâns cu Parlamentul și în faza următoare a adoptării. După 14 ani petrecuți în această aulă, am învățat cât de importantă este uh, colaborarea dintre Parlament și Comisie. De asemenea, vom pregăti o declarație în legătură cu derogarea la acordul dintre instituții pentru a în ceea ce privește actele delegate. Comisia dorește să sublinieze faptul că principiul stabilit în proiectul comun de acord prevede un termen pentru prezentarea obiecțiilor de două luni, care poate fi prelungit cu încă două luni. În acest caz, Comisia consideră că nu există circunstanțe deosebită care să justifice o derogare de la acest principiu. De asemenea, principiul nu a fost respectat și subliniază faptul că produsele pentru construcții nu pot să reprezinte un precedent. Doresc să mulțumesc Parlamentului și Parlamentului său, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru faptul că a participat la această dezbatere, pentru interesul cu care a examinat această propunere de simplificare. În încheiere, doresc să subliniez avantajele pe care sperăm să le aducă acest nou text. pentru producători și pentru utilizatorii produselor pentru construcții și pentru administrațiile naționale. Comisia este disponibilă și își va îndeplini obligațiile va prezenta rapoartele care au fost cerute. Mulțumesc Parlamentului și tuturor deputaților pentru cooperare. Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al, al Comisiei Europene. În numele grupului PPE are cuvântul colegul Andreas Schwab. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimate colegi, estimați colegi, și eu doresc să adresez mulțumiri tuturor celor care au contribuit la configurarea acestei reglementări în a doua lectură, pentru că ea aduce o îmbunătățire față de directiva care se află în vigoare în clipa de față. Potențialul în construcții este parte a independenței naționale și noi am reușit totuși să facem un progres în ce privește piața unică europeană prin această reglementare. Tocmai pentru întreprinderile mici și mijlocii, această reglementare conține o serie întreagă de facilități care le permite să acționeze mai bine pe piața internă europeană. Dar și pentru noi consumatorii această uh, nouă uh, normare uh, aduce o îmbunătățire pentru că sporește siguranța produselor care se folosesc în construcții. Aș dori și numele profesorului Mayer să mă adresez dumneavoastră. El m-a rugat să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Uh, este vorba de fapt despre o bună soluție de compromis la care s-a ajuns în, pentru această a doua lectură și eu sunt foarte recunoscător că domnul vicepreședinte al Comisiei Tajani a tras atenția asupra faptului că încă mai sunt posibile uh, ameliorări. Este important ca producătorii de uh, produse pentru industria construcțiilor să apeleze și la organisme independente care să um, le analizeze. Deci Comisia ar trebui să aibă în vedere uh, ca Comitetul European de Standardizare să obțină un mandat pentru înființarea unei asemenea rețele de organisme europene de evaluare tehnică. Comisia ar trebui să analizeze și faptul dacă prevederile sunt suficiente pentru o armonizare completă în toate domeniile. Dar după afirmațiile domnului comisar Tajani, sunt sigur că împreună vom putea să atingem acest obiectiv. Mulțumesc, iar acum în numele grupului Social și democrat, doamna Gebhardt, două minute și jumătate. Doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi, doresc să mulțumesc raportoarei care în acest domeniu, care este foarte tehnic, a desfășurat o activitate foarte importantă, pentru că nu este doar un raport cu conținut tehnic, este și un raport cu conținut politic. El impune standarde politice înalte era vorba de a ține seama de interesele economiei, dar și siguranței locului de muncă, al protecției locului de muncă și acest lucru uh, și din perspectiva noastră a socialiștilor și democraților i-a reușit foarte bine raportoarei. Este important să avem siguranța calității produselor care sunt folosite în industria constructoare și să colaborăm bine cu întreprinderile mici și mijlocii. Găsim că este foarte bine că la nivelul comisiei s-a propus ca pentru întreprinderile mici reglementările să fie mai puțin stufoase, fără însă a face rabat în ce privește securitatea. Eu cred că trebuie, în ce privește siguranța produselor, să păstrăm standarde înalte. Este importantă această ă, siguranță pentru consumatori, pentru că acolo unde se ă, folosește un produs al industriei constructoare, este important ca ă, utilizatorul final, beneficiarul, să fie sigur că acel produs este de calitate. Și în al treilea rând, iarăși un element care este important pentru noi socialiștii și democrații este că uh, au fost aduse îmbunătățiri protecției uh, locurilor de muncă. Iar uh, raportoarea a pus mare preț pe aceste elemente, pentru că uh, din păcate și produsele acestea folosesc substanțe toxice ca atare. S-au stabilit standarde care să garanteze și aspectele legate de sănătatea utilizatorilor. Iar noi va trebui să avem în vedere aceste standarde de securitate și aspectele legate de sănătate, inclusiv în momentul în care aceste produse vor ajunge la groapa de gunoi. Mulțumesc încă o dată raportoarei. Mulțumesc, spune președinta, iar acum dau cuvântul doamnei Rüle. Mulțumesc, doamna președintă, și eu doresc să mulțumesc doamnei Styler și tuturor raportorilor din umbră, pentru că eu cred că în această a doua lectură am reușit să ajungem la o formulă de compromis foarte bună, chiar dacă nu toate părțile sunt mulțumite 100%. Și eu aș vrea să menționez uh, opinia profesorului Mayer în ce privește marcarea. Uh, cred că trebuie să mai găsim niște criterii de pe performanță. Ă, o posibilitate ar fi ca aici Comisia să ă, își ă, amplifice eforturile pentru ca aceste bunuri produse în Europa să, să obțină o marcă de calitate și să nu regresăm iarăși astfel încât responsabilitatea să rămână doar pe plan național. Eu cred că trebuie să insistăm în acest domeniu și vom sprijini Comisia dacă dorește să adopte măsuri suplimentare. Aș dori să mai menționez un aspect în uh, legătură cu uh, disputa noastră, dacă vom fi sau nu de acord cu această formulă. Președinția belgeană, în a doua lectură, deci după prima lectură, a introdus noi elemente, articolul 8.3 și 8.6 fără ca Parlamentul să se fi putut pronunța în legătură cu ele. Și președinția maghiară a preluat această formulă, dar eu nu cred că a înțeles exact care este de fapt uh, conflictul. Eu aș spera că atunci când pe viitor Consiliul în a doua lectură va introduce noi elemente într-un document să încerce să cadă de acord în prealabil și cu Parlamentul. Oricum însă acum este un defect de frumusețe, să spun așa, și vom fi favorabili acestei formule de compromis la care s-a ajuns pentru că este important documentul pentru acest sector important al economiei noastre. Deci vom vota pentru. Mulțumesc foarte mult. Iar acum dau cuvântul din partea grupului ECR, doamnei McLaren. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamne Styler, pentru tot ce a făcut. Venim de departe. În Uniunea Europeană acest sector uh, angajează 12 milioane de persoane. 92% din producătorii de materiale de construcție sunt IMM-uri. Și uh, cea, asta înseamnă că 75 de mii de IMM-uri din uh, uh, acest, activează în acest domeniu. E, acest sector este foarte important pentru economia europeană și merită sprijinul nostru, mai ales în aceste vremuri de restriște. Acest uh, raport a produs anumite blocaje între noi. Natura legislației europene e sigur că nu e perfect, e un compromis. Sunt uh, chestiuni cheie, declarația de performanță, marcajul CE, în care se fac eforturi pentru a se asigura că micro-întreprinderile nu suferă aceeași povară ca marile uh, Uh, companii. De asemenea, substanțele periculoase. Uh, s-a ajuns aici la un uh, compromis în legătură cu să nu existe un, o ciocnire cu legislația REACH. Sperăm că astfel vom îmbunătăți normele în europeană să promovăm libera lor circulație și reciclarea lor pe viitor. Și de asemenea trebuie să nu sporim povara birocratică asupra acestor companii. Mulțumim. Are, ajungem acum la vorbitorii în numele propriu. Doamna Comi are acum cuvântul două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu compromisul la care s-a ajuns. Anumite puncte le consider deosebit de importante pentru realizarea obiectivelor acestui uh, text legislativ. E vorba de a normelor în ceea ce privește procedurile simplificate pentru a reduce cheltuierile um, pe care trebuie să le suporte întreprinderile, mai ales cele mici. Acest lucru este indispensabil, având în vedere situația economică negativă ca cea actuală, trebuie să se recunoască importanța rolului întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă un pilon fundamental pe care se bazează economia noastră. Prin introducerea unor mecanisme procedurale simplificate, mai ales prin reducerea termenelor pentru punerea pe piața unor noi produse, în, prin noul text se favorizează cu siguranță inovația. Apărarea consuma- protecția consumatorilor, de asemenea, um, este promovată uh, prin uh, impunerea unor norme fără a um, renunța la calitate prin marcajul CE. Astfel, cred că textul uh, reușește să stabilească un echilibru între interesele producătorilor și cele ale consumatorilor și garantează astfel funcționarea corectă a pieței într-un uh, sector care este atât de important în economia europeană. Mulțumesc, doamna Rapti, are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Catherine a desfășurat o activitate extraordinară. A fost un domeniu foarte tehnic. Doamna Gebhardt însă a insistat asupra faptul că nu este doar un subiect tehnic, este și un, un subiect politic, un subiect economic. Pentru că este vorba despre un domeniu important al economiei noastre și știm foarte bine că întreprinderile mici și mijlocii sunt foarte importante pentru economia noastră și Bineînțeles, economia europeană pentru moment se află într-o situație dificilă. Deci, raportul lui Catherine are o semnificație și pe plan politic. S-a ajuns la o formulă bună de compromis, care putem să fim mulțumiți. Am reușit să atingem un echilibru pentru că se oferă proceduri simplificate care sunt mai ușor de implementat și în același timp ele pot garanta calitatea. Ele pot permite și întreprinderilor mici și mijlocii să ajungă la rezultate mai bune. Deci, în ce privește substanțele periculoase, de asemenea am reușit să găsim o rezolvare iar eh, noi nu trebuie decât să ne gândim la clădirea Belemont, care a fost închisă timp de atât de mulți ani datorită azbestului din pereți. Deci și asemenea subiecte trebuie să fie analizate în Parlamentul European și asemenea eh, substanțe periculoase care sunt utilizate în construcții. Totul trebuie să eh, fie analizat și transparent, iar Catherine a reușit să facă acest lucru foarte bine. Deci Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru răbdare, doamna președintă, și la fel de bine cum am acționat în sectorul construcțiilor, cred că putem acționa și în ce privește construcția societății europene în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Rapti, domnul Harber, pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de, de președinte, președinte al Comisiei, aș dori și eu să mă alătur la majoritatea observațiilor făcute de ante, antevorbitorii mei în legătură cu uh, tot ce a făcut uh, Catherine Styler. Un astfel de dosar tratat în a doua lectură în cadrul comisiei noastre a fost o misiune dificilă și s-a descurcat excelent. Și, domnul președinte, aș mai adăuga că astfel se dovedește cât de important, uh, importantă este procedura de a doua lectură pentru Parlamentul European pentru că am reușit să aducem îmbunătățiri importante la acest text pe care l-am uh, primit de la e vorba de poziția comună primită de la Consiliu. Așa cum a spus doamna Jule, am avut uh, câteva dezacorduri. Avem mai puține cu uh, președinția maghiară, uh, însă persistă totuși în unele amănunte câteva poziții diferite. Aș dori să fac două observații de concluzie, spunând că sprijin acest acord. Domnule comisar, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare. Uh, însă va trebui să continuăm să cooperăm și în punerea în aplicare a acestei propuneri. Așa cum a spus și dumneavoastră, există foarte multe aspecte legate de comitologie și comisia mea susține această idee de a monitoriza aceste propuneri îndeaproape. În al doilea rând, cred că într-adevăr e un sector foarte important și trebuie să ne asigurăm, așa cum au spus uh, și colegii, trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de bariere de piață care să stăvilească acest sector să-și aducă o contribuție importantă la economia europeană. Mulțumesc! Următorul vorbitor Doamna Corhola nu o văd, din păcate, în sală, deci trecem la procedura spontană de luare a cuvântului. Doi colegi doresc cuvântul. Aș dori, în primul rând, să dau cuvântul doamnei Roitova. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să menționez că mie textul mi se pare foarte bun. Aș dori să mulțumesc domnilor comisari Tajani și Barnieri. Această legislație ar trebui să simplifice uh, legislația din acest domeniu și am uh, eliminat și practicile birocratice inutile. Am avea un singur document care ar ajuta uh, companiile din uh, domeniul construcțiilor. Așa cum am făcut-o și cu plasarea produselor în trecut. Toate companiile care activează în acest domeniu se vor bucura de această reformă pentru că vechile servicii au dus la o creștere a costurilor, dar nu și a calității. Și mă bucur de comisia, faptul că Comisia IMCO și-a dat acordul pe acest text, de asemenea și de faptul că a preluat și observațiile cu privire la micro-întreprinderi. Sper că Parlamentul va vota acest text pentru că astfel vom îmbunătăți, îmbunătăți cadrul legislativ și vom sprijini piața unică. Mulțumim, doamna Roitova. Are acum cuvântul Doamna Weisgerber, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Consensul la care s-a ajuns nu mă convinge în toate elementele, dar sunt sigură că noua reglementare, în comparație cu legislația în vigoare, aduce o îmbunătățire, pentru că, pentru prima dată, vorbim aceeași limbă în acest domeniu tehnic și în același timp avem proceduri simplificate. În felul acesta venim în uh, interesul pieței unice europene, a firmelor, întreprinderilor, dar și ale consumatorilor. În principiu, găsesc că uh, este rezonabilă simplificarea procedurilor pentru IMM-uri, în același timp însă este limpede că produsele trebuie să uh, aibă aceleași standarde de garanții. În evaluarea uh, randamentului, uh, însă și întreprinderile mici trebuie să facă față acelor cerințe pe plan european toate uh, datele în legătură cu uh, elementele de calitate ale produselor trebuie să fie armonizate. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul domnului comisar Tajani. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu domnul Harbour atunci când subliniază importanța textului, acestui text legislativ care va fi adoptat de Parlamentul European grație acestui acord, pentru că e vorba de un nou text legislativ care va reprezenta și un semnal important adresat pieței, dar care va fixa în același timp reguli care vor permite întreprinderilor mici și mijlocii să se dezvolte, mai ales în această fază finală a crizei, în care noi trebuie să facem tot ce putem pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să poată să creeze, să creeze locuri de muncă și să se dezvolte. Acesta este obiectivul Comisiei Europene și al Parlamentului European tocmai prin aplicarea și dezvoltarea textului Small Business Act. Dar simplificarea în interesul întreprinderilor mici și mijlocii, adică reducerea birocrației, trebuie să ne facă și să creăm reguli pentru dezvoltarea pieței, așa cum a spus în intervenția sa doamna Gebhardt și se transmite un semnal important și în, ce, în ceea ce privește securitatea, siguranța pentru cei care lucrează în sectorul construcțiilor și pentru consumatori. Și, după părerea mea, acest text este un pas în direcția cea bună. Mă închei, voi încheia spunând, reamintind că este intenția Comisiei să nu se oprească aici, la acest acord între Consiliu și Parlament. Dorim să continuăm în următorii ani să lucrăm în acest domeniu. Confirm acest uh, lucru, având în vedere uh, ceea ce a spus și domnul Harbour și anume că trebuie să facă mai multe, uh, confirm că vom pregăti o foaie de drum pe care vă voi, vă voi trimite cât de repede. Mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit în dezbatere în ceea ce privește armonizarea în sectorul construcțiilor, mai ales în ceea ce privește securitatea. Îmi dau seama de proporțiile acestei probleme și mă bucur că s-au elaborat uh, eurocodurile care sunt uh, standarde pentru securitatea în domeniul construcțiilor. Comisia, după cum știți, pregătește în momentul de față o comunicare în, pe această temă care va fi prezentată în curând Parlamentului și Consiliului. Deci, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, Cred că astăzi și mâine se face un pas important înainte. Doresc să mulțumesc pentru răbdare, doamnei raportor, în discuțiile normelor tehnice care reprezintă angajamentul nostru politic, pentru că dincolo de normele tehnice stă alegerea noastră economică importantă în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt cele care vor putea să creeze noi locuri de muncă în următorii ani și în favoarea a jumătate de miliard de cetățeni europeni. Vă mulțumesc, domnule comisar. Doamna Stiller are cuvântul pentru declarația finală. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul în această după masă, în această seară. Domnul comisar, în intervenția sa, în legătură cu acest parteneriat care să țină cont de foaia de parcurs. Sigur că e vorba de același element la care s-au referit uh, doamna Rule și domnul Schwab. Uh, acest parteneriat este foarte bun și trebuie să continuăm cooperarea bună pe care am avut-o. Am ajuns la un compromis și uh, unii colegi nu au reușit să introducă tot ce a dorit în, au dorit în acest uh, compromis, dar Parlamentul a introdus totuși uh, trei pătrimi din doleanțele uh, sale și cred că e destul de important. Ce mi s-a părut uh, foarte relevant în această dezbatere? Sectorul construcțiilor e foarte important pentru economia noastră, pentru uh, locurile de muncă și aș dori să-l întreb pe domnul vicepreședinte dacă ne putem asigura, dacă nu putem avea o dezbatere anuală pe, acest, uh, pe această temă în uh, Parlamentul European, pentru a ne asigura că întotdeauna acordăm acestui sector importanța uh, cuvenită. Uh, pentru că 38 de milioane de persoane se uh, uh, lucrează sau activează în uh, acest sector. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar și aștept cu nerăbdare săptămânile, lunile, anii viitor, pentru că dezbaterea va continua la Comisia IMCO și sunt sigur că vom mai auzi despre această dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Stila. Ați uh, făcut anumite propuneri, am luat uh, act de ele, iar uh, conferința președinților va